Good morning, everyone. We will start now again the committee, and uh, we will start directly with point uh, seven. Bonjour, Monsieur Rosses. Bună dimineața, haideți să începem ședința. Punctul 7, amendamentele privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice. Raportor, doamna Pelz de la PPE, s-au înaintat 23 de amendamente și îi dau cuvântul doamnei Pelz. Mulțumesc foarte mult mulțumesc în primul rând colegilor pentru amendamente. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru activitatea constructivă. Vă rog să vă puneți căștile și dacă mă auziți, atunci o să continu. Am colaborat cu colegii mei îndeaproape și rezultatul este această propunere. Nu vreau să intru în foarte multe amănunte privind acest raport. Aș dori să mă refer, dacă îmi permite, doar la câteva amendamente. În primul rând, am dorit să armonizez uh, politica fiscală privitoare la cupoane valorice pentru a evita uh, frauda fiscală, pentru a evita lacunele fiscale și, în egală măsură, am dorit uh, o politică fiscală care să ne permită să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Politica fiscală este, bineînțeles, un aspect ce ține de competențele naționale în continuare, iar aici se aplică principiul subsidiarității. Dar uh, în domenii cum ar fi acesta al cupoanelor uh, valo valorice, avem nevoie de un cadru comun european care să, să garanteze transparența fiscalității și impozitării cupoanelor. Salut propunerea Comisiei, în egală măsură. O propunere foarte bună, așa cum se dovedește, cum o dovedește numărul de amendamente. În primul rând, articolul 1, definițiile. Sunt de acord cu colegii mei în ceea ce vește faptul că discrepanțele între sistemele de impozitare pot duce la dubla impozitare, ce reprezintă o povară pe umerii actorilor economici de pe piața unică și uh, pune bețe în roate comerțului transfrontalier și permite frauda, precum și evitarea plătirii, frauda fiscală, precum și evitarea plătirii impozitelor. Trebuie să avem deci o definiție clară a cupoanelor și să definim foarte clar cupoanele cu utilizare unică și cu, utilizare, cu utilizări multiple. Definițiile cheie sunt foarte importante și toate aceste amendamente sunt uh, incluse în uh, compromisul A, care sper că va fi sprijinit de grup. Încă o dată aș dori să subliniez faptul că directiva privind TVA-ul trebuie să clarifice momentul în care sunt impozitate cupoanele la momentul emiterii sau la momentul răscumpărării. Distinția se bazează pe, pe momentul în care se furnizează informația cu privire la TVA în momentul emiterii sau în momentul răscumpărării. Trebuie să ne asigurăm în egală măsură faptul că toate instrumentele de plată similare care nu sunt considerate, care nu sunt cupoane ca atare în momentul vânzării, deci toate acestea trebuie să fie acoperite că aceste sisteme de plată trebuie să fie acoperite de reguli diferite. Din amendamente reiese clar că suntem de acord asupra faptului că regulile TVA trebuie să fie uh, limpezi și consecvente în ceea ce privește modul eh, și momentul în care se impozitează cupoanele. Mulțumesc eh, colegei eh, Cleva Checus în ceea ce privește propunerile cu, și sugestiile cu privire la eliminarea lacunelor care duc la fraudă fiscală și evitarea mm, plătirii impozitelor. Sunt de acord, sunt de acord cu propunerile sale, fiindcă astfel vom spori veniturile obținute de pe urma cupoanelor și veniturile fiscale în general. Iată de ce trebuie să extindem sfera de aplicare a tranzacțiilor ce folosesc uh, cupoanele, sporind transparența, bineînțeles. În cele din urmă, în ceea ce privește Propunerile doamnei Statikakis le-am le acceptat. Toate statele membre trebuie să, să aplice aceste reguli în același timp și sperăm că vor putea face acest lucru. și uh, vom putea adopta legislația la nivel național până la 1 ianuarie 2014, sper eu, respectând astfel pe deplin regulile începând uh, cu 1 ianuarie 2015. Cred că m-am referit la toate aspectele principale și aștept acum uh, observații și întrebări din partea raportorului din umbră și a colegilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Galpelț. Dau cuvântul acum Uh, doamnei Cleva Checus, raportor din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Galpelț, pentru activitatea desfășurată pe marginea acestui dosar foarte tehnic. Discutam ieri, vom discuta mai târziu despre frauda fiscală și um, evitarea plății impozitelor. Eu sunt raportor pe marginea acestui subiect pentru Comisia EP Econ și voi prezenta un raport mai târziu. Iată de ce majoritatea amendamentelor erau legate de acest subiect. După revizuirea amendamentelor, cred că devine foarte limpede faptul că sprijinim cu toții propunerea Comisiei și considerăm că reprezintă un pas înainte foarte important către sisteme de impozitare transparente și, și consecvente la nivelul Uniunii Europene pentru a asigura buna funcționare a pieței unice. Trebuie consolidat uh, neutralitatea și transparența, precum și sfera de aplicare în ceea ce privește tratamentul uh, aplicabil cupoanelor, ceea ce reprezintă un pas înainte către eliminarea taxei, uh, mă scuzați, fraudei fiscale și evitarea plății impozitelor. La fel cum a spus și domnul raportor, și în cele din urmă se duce la sporirea veniturilor publice. Acest lucru este foarte important, mai ales în perioada de criză, dat fiind că sistemele fiscale naționale uh, sunt uh, foarte afectate de măsurile de consolidare fiscală. Este foarte important să avem un document bine definit, iar uh, activitatea doamnei raportor și amendamentele înaintate se îndreaptă în această direcție, în direcția cea bună. Definițiile sunt extrem de importante, fiindcă trebuie să ne asigurăm că propunerea va rezolva toate problemele referitoare la cupoane. Odată ce propunerea va intra în vigoare, sunt convinsă că va avea un impact pozitiv asupra bugetului Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, aș dori eh, să mulțumesc doamnei raportor pentru acest document foarte bine pregătit și aștept cu nerăbdare să citesc eh, eh, amendamentele de compromis pe care le-am discutat deja în ultimele, în ultimele zile prin e-mail. Dau cuvântul acum domnului Gozes, coordonatorul de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați dat cuvântul. M-ați ales tocmai pe mine dintre toți cei prezenți în această sală. <laughs> Iată, ce noroc. Vreau să-i spun doamnei Galtelț că apreciem foarte mult activitatea desfășurată și că o sprijinim în această încercare de a consolida transparența. Mă bucur foarte mult că um, toată lumea Uh, este de acord cu faptul că avem nevoie de o legislație pragmatică, eficientă și utilă, chiar dacă nu suntem un număr mare prezenți astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnule Gozes. Dau acum cuvântul comisiei, dacă dorește să spună ceva. Dau cuvântul doamnei Scuritan. Doriți să, să spuneți ceva? Domnule, mă scuzați. Pe scurt, aș dori să mulțumesc doamnei Galpelț pentru contribuțiile sale foarte clare și uh, utile. Pe marginea acestei propuneri extrem de tehnice, contribuțiile sale vădesc uh, o înțelegere profundă a obiectivelor comisiei. Amendamentele se referă și la datele de aplicare. Iar acest lucru coincide cu programul uh, președinției irlandeze, care dorește să finalizeze procesul legislativ în 2013. Termenul uh, în ceea ce vește aplicarea este extrem de important, iar uh, această propunere dorește să elimine frauda fiscală, care este sistemică în unele zone, dat fiind că piața um, telecomunicațiilor preplătite reprezintă 50 de miliarde anual, și chiar uh, fraudă are consecințe semnificative. Se vor elimina mm, diverse situații nesigure din industrie, ceea ce va spori inovarea. Încă o dată, mulțumesc, domnule raportor. Iar amendamentele propuse uh, vor fi uh, avute în vedere în mod constructiv, sunt sigur. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul din nou doamnei raportor, dacă dorește. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc raportorilor din umbră, doamnei Cleva Checus și domnului Gozes pentru cuvintele amabile. Încă un lucru, dacă sunt de acord raportorii din umbră, am uh, propus o întâlnire săptămâna viitoare pentru a finaliza compromisurile. Și putem, putem discuta și lista de pot atunci. Mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că votul la comisie va avea loc marți 26 februarie iar votul la plenară va avea loc în, la plenara din aprilie. Ar fi trebuit să începem la 10, dar uh, haideți acum să discutăm împreună 8, 9 și 10. Este vorba despre descărcarea de gestiune pentru Autoritatea Bancară Europeană, pentru uh, Autoritatea pentru AEVMP și AEAPOS s-au înaintat amendamente care unele solicită uh, sporirea resurselor. Este vorba... Vă reamintesc despre faptul că 40% din finanțare vine de la bugetul european și 60% de la autoritățile naționale. Dau cuvântul domnului Langen. Da. Ja, vielen Dank. Äh, die... Vă mulțumesc. cele trei uh, rapoarte cu privire la EBA, ESMA și IOPA sunt uh, doar avize pentru uh, Comisia de Control Bugetar. Sunt cele mai simple rapoarte de care am avut parte vreodată. Am listat pur și simplu elementele cele mai importante din punctul meu de vedere în expunerea de motivă, motive. Am, uh, mi-am bazat rapoartele pe avizele curții de conturi. Pe data de 10 ianuarie, Comisia pentru Bugete s-a întâlnit cu cei trei președinți ai celor trei instituții. S-au discutat uh, trei teme importante la aceste întâlnire. Mai întâi de toate finanțarea, finanțarea uh, din bugetul european, respectiv din bugetele naționale. E vorba aici despre procentul pe care îl menționați noastră. Dar aici avem, trei, uh, avem câteva probleme. Avem uh, problema independenței autorității lor, independența care trebuie să fie garantată, iar acest tip de finanțare nu garantez, garantează neapărat independența autorităților și mai există și problema flexibilității, pentru că finanțarea, așa cum arată ea în momentul de față, este foarte problematică, lipsită de flexibilitate. Și tocmai de aceea, colegi din alte grupuri politice au cerut uh, crearea unei linii bugetare uh, exclusive europene pentru aceste autorități. Deci, e nevoie de finanțare exclusiv europeană pentru ca independența autorităților să fie garantate garantată. Știm că statele membre au un rol important în consiliile directoare ale acestor autorități, însă finanțarea reprezintă o problemă. Un al doilea punct care a fost, uh, este recurent în cele trei rapoarte este următorul. Uh, personalul. Personalul este o problemă în cazul tuturor celor trei autorități. Curtea de conturi a stabilit că există probleme în ceea ce privește recrutarea colaboratorilor, dar și în ceea ce privește lipsa de flexibilitate. Dar bine, dacă ne gândim la momentul în care au fost create aceste autorități, ne dăm seama că uh, problemele legate de personal au fost dorite de la bun început de către statele membre. Statele membre nu și-au dorit ca aceste autorități să fie suficient de independente și de aici problemele cu care ne confruntăm. Al treilea punct discutat a fost surplusul înregistrat în cazul fiecărei dintre autorități. Avem o serie de amendamente care se referă la, la acest subiect. Acum, în ceea ce privește autoritatea bancară europeană, spre exemplu, am introdus o serie de amendamente în care se spune clar că se dorește crearea unei linii uh, bugetare exclusiv europene pentru finanțarea EBA. De asemenea, există amendamente care luptă pentru uh, garantarea independenței EBA. Uh, independența este importantă chiar dacă consiliile directoare ale, autori- ale autorității este Uh, este constituit din membrii ai uh, sau reprezentanții ai statelor naționale, deci independența ei e importantă și de asemenea avem amendamente care vizează flexibilitatea finanțării. La punctul 8 aveți uh, aveți câteva dintre aspectele esențiale <laughs> care, ale raportului privind autoritatea bancară europeană uh, elemente care de fapt nu diferă prea mult de punctele 9 și 10. Uh, Mai există, avem la EBA uh, 15 amendamente. Doamna Băsescu are aici câteva amendamente care vizează traducerea în limba română a raportului. Deci e vorba despre amendamente cât se poate de lingvistice. La amendamentul 7 al domnului Peter Martin avem, am o întrebare. El se referea la sediul și birourile EBA și la costurile implicate de uh, închirierea acestor spații. Ei bine, mie mi se pare imposibil de înțeles acest amendament pentru că vorbim despre anumite uh, costuri pe metru pătrat, peste 1000 de euro pe metru pătrat. Nu știu dacă neapărat aceste costuri sunt uh, nu știu, potrivite pieței. Știu că piața imobiliară și pie- prețurile de închiriere au crescut în marile capitale europene, în marile capitale europene în ultima vreme. Deci Bine, această problemă trebuie să fie e- evaluată pentru că eu unul nu, nu știu care sunt prețurile de, încre, de închiriere. După deci aceea mai avem amendamentul nou în ceea ce privește, care privește uh, povara administrativă suplimentară. Da, eu sunt de acord cu raționamentul, dar nu înțeleg dacă sau nu cred că această temă ar trebui să intre într-un raport de descărcare de gestiune. Uh, avem amendamentul 13 de asemenea a domnului Gigold care cere uh, rapoarte până în aprilie 2013 uh, cu privire la motivul pentru care EBA nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor exprimate de Curtea de Conturi. Ei bine, un astfel de raport mi se pare superflu. E clar că domnul Gigold nu a citit ce s-a întâmplat cu EBA în uh, ultima perioadă. Am avut o audiere pe această temă, toate problemele au fost discutate și, în plus, eu și alți colegi au, uh, am purtat discuții cu reprezentanții autorității și am inclus în raportul meu toate informațiile necesare. Și tocmai de aceea mi se pare că amendamentul 13 uh, este complet superflu. Celelalte amendamente sunt uh, pe placul meu. Am uh, în continuare acea întrebare legată de amendamentul domnului uh, Mar- Martin, Hans-Peter Martin. Nu știu dacă domnul Hans-Peter Martin este în sală, însă eu, după cum vă spuneam, nu știu dacă în acest raport privind descărcarea de gestiune trebuie să facem mențiuni legate de costurile de închiriere a spațiilor locative. Și încă o dată, în afară de amendamentul 13 a domnului Gigold, uh, toate celelalte amendamente vor fi incluse în raport. Asta e uh, totul cu privire la Autoritatea Bancară Europeană. Vă mulțumim, domnule Langen. Doamna Ferreira, acum, în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule Langen. După părerea noastră, Uh, suntem de acord cu dumneavoastră în uh, linii mari. Considerăm uh, că s-au acordat noi competențe acestor instituții care necesită exigențe mai înalte. Trebuie să ne asigurăm că nu lipsesc resursele financiare și să își pot desfășura aceste competențe nou atribuite. Considerăm că posibilitatea de a folosi resursele financiare, uh, deci e nevoie de metode mai uh, uh, de tehnologie mai avansată care necesită un nivel mai ridicat de, de remunerare și e nevoie de un personal care să poată să facă față temelor diverse și caracterului specific tehnic al acestor teme variate de care se ocupă. Iată de ce noi dorim, în primul rând, să garantăm independența și eficiența acestor uh, autorități de supraveghere. Acestea fiind spuse, noi uh, considerăm că ar fi extrem de important să se evalueze în mod serios din partea Comisiei finanțarea acestor uh, uh instituții de la bugetul european. Această metodă ar fi una mai eficientă de garantare a independenței totale a acestor instituții, precum și o stabilitate a finanțării care ar putea să le garanteze buna îndeplinire a funcțiilor care și competențelor care le sunt atribuite. Acum ne aflăm într-o fază de tranziție în care supravegherea trebuie să se afirme și considerăm că includerea sa în contextul bugetului european iar da o mai, um, mai, mai multă vigoare, mai multă vizibilitate și mai multă independență. Iată câteva aspecte pe care doream să le ridicăm și uh, vă mulțumim de pe acum pentru spiritul de cooperare dumneavoastră, domnule raportor, și a tuturor colegilor implicați în redactarea acestui raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Ferreira. Dau cuvântul domnului Esmid de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am prins prima parte a prezentării domnului Langen, dar sper uh, să nu intru în aceeași categorie ca domnul Gigold, cel puțin uh, nădăjduiesc acest lucru. Vreau să mulțumesc domnului Langen. Și cred că e limpede faptul că suntem pe aceeași lungime de undă. Grupul nostru, după cum bine știți, a solicitat uh, cu fermitate faptul ca aceste agenții și supravegherea la nivel european să fie consolidate. Bineînțeles, uh, acest lucru nu este deloc ușor uh, dacă nu se beneficiază de resurse financiare suficiente pentru aceste agenții. Iar acest lucru se oglindește, după părerea mea, în toate amendamentele înaintate. Domnul uh, Langen s-a referit la aceste amendamente în toate rapoartele. Of course it will be difficult Sigur, pentru că altfel ar fi dificil. Grupul nostru a susținut și a încercat să obțină o singură agenție. Credem că în felul ăsta ar fi mai eficient. Uh, s-ar putea ca în viitor și acest lucru să fie considerat ca o soluție valabilă. Ca un uh, argument suplimentar, dacă conferim acestor agenții niște sarcini suplimentare. Au făcut-o în mai multe directive și regulamente, vânzarea în lipsă, cea privind creditele și mai departe și sigur că facem acest lucru, atunci e normal ca să și dispună de finanțarea corespunzătoare. Colega de lângă mine știu că va răspunde de acest, de acest buget. Am discutat acest subiect de multe ori și sigur că dorim să fim uh, foarte atenți și să nu cumva uh, să cheltuim prea mulți bani, dar uh, totuși aceste sarcini și competențe suplimentare trebuie să aibă finanțarea corespunzătoare. Noi am, am înaintat mai multe amendamente. Uh, și credem că ele ajută. Acum, uh, În legătură cu diversele modificări din mecanismele uh, financiare, sigur că și astea se pot reflecta, dar aș sugera prudență. Eh, dacă ne gândim la toate comisioanele și mai departe, deci care sunt avantajele și dezavantajele și acest lucru evident are legătură și cu independența acestor agenții, care este esențială. Atunci, dacă se obțin venituri în acest fel, trebuie să vedem în ce măsură uh, acest lucru uh, va afecta independența agențiilor. Avem, uh, sigur, acest sistem, dar poate că e nevoie de atât de metode noi de finanțare, uh, dar am văzut că Eliza Ferrera are unele amendamente în această privință și cred că, într-adevăr, e o direcție bună și utilă. O să mă opresc aici și sper că nu va fi prea greu să ajungem la o poziție comună, astfel încât până la urmă să avem o majoritate largă în comisie. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Din câte știu, nu sunt reprezentanții de la Verzi, uh, ECR sau de la GUE. Mă, mă scuzați. Mă, mă scuzați. Da, mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. În general, trebuie să vă spunem că suntem de acord cu raportul uh, în discuție. Ca să vă spun drept, eu înlocuiesc pe doamna Swinburne, care nu este prezent aici și care are răspunde de acest lucru, dar există câteva aspecte pe care doresc să le comentez. Și anume, vreau să vă reamintesc raportul domnului Ashley Fox în legătură cu bugetul pe 2012 și am uh, votat că sigur trebuie să fie, să se facă economii, dar, pe de altă parte, existau acolo și o serie de incoerențe uh, în uh, capitolul de cheltuieli. Și mm, mă refer în special la anumite linii bugetare Deci, după părerea noastră, asta este un aspect important și o să fim, uh, o să fim foarte, foarte atenți la bani, la cheltuielile pentru această agenție. Prin urmare, mm, asta este intenția noastră. Deci sunt niște aspecte, uh, să zicem, uh, foarte concrete în raport. Da, vă mulțumesc uh, și îmi cer scuze că nu v-am uh, văzut. Domnule Lange, doriți să interveniți acum, vă rog? Ja, vielen Dank, uh, de Mulțumesc. Colegul Schmidt nu trebuie să se teamă că l-aș, băga în acea, l-aș putea băga în aceeași oală cu domnul Gigold. Și a, asta cu atât mai mult cu cât avem uh, trei uh, amendamente comune. Nu pot decât să le mulțumesc și socialiștilor și să vă spun din nou că, cu excepția amendamentului 13, din partea mea putem uh, promulga toate celelalte amendamente. La amendamentul 15 se vorbește despre finanțarea europeană, exclusiv europeană a acestei autorități. Eu consider că amendamentul 15 este în rațiunea sa, raționamentul său identic cu 14 uh, și cu 11, deci cred că e, e și el totuși uh, uh, superflu. Nu pot decât să vă mulțumesc. Give the floor to Mr. Mann. Domnul Mann acum. Domnul uh, Langen a făcut deja un rezumat. Eu mai trebuia să mă adresez uh, plenului. Deci am stabilit că domnul Schmidt se bucură de sprijinul domnului Langen pentru că au amendamente comune. Bun, e, e bine că am stabilit asta de la bun început. Mă bucur că avem și un consens cu socialiștii. Doamna Ferreira a depus o serie de amendamente care merg în aceeași direcție. Și întrebarea mea, Werner, acum. Dacă vom avea o linie bugetară, atunci vom reputa, vom fi reputat un succes. În al doilea rând, economiile. Economiile pot fi făcute doar în momentul în care personalul va stabili că poate să se ridice la nivelul așteptărilor prin, cu ajutorul mijloacelor de care dispune deja. N-are sens să vorbim permanent de, de economii fără a ne asigura în prealabil că aceste economii nu vor fi făcute în detrimentul activităților autorității. Deci, eu, de fapt, spun următorul lucru. Dacă apar cheltuieli, atunci acestea trebuie să fie acoperite în cazul în care ele sunt absolut necesare. Însă, ideea e ca în prealabil să se fi creat sistemele potrivite și să fi, să fi stabilit numărul de angajați potrivit pentru uh, depunerea tuturor eforturilor pe care această autoritate trebuie să le facă. Asta este, este părerea mea și, dacă vreți, uh, și un fel de întrebare. Uh, vreau de fapt, să, să, să, să spun că nu are sens să cerem pur și simplu reducerea uh, finanțărilor sau cheltuielilor, ci trebuie să punem accentul în special asupra eficienței operaționale. Și vreau să te întreb, uh, Werner, dacă în momentul de față EPA dă dovadă, într-adevăr, de eficiență operațională. Mulțumesc. Urmează doamna Jensen din partea Comisiei pentru Bugete. Very much. Uh... Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, domnul Schmidt este raportorul din umbră aici, dar uh, am lucrat și eu pentru bugetul 2014 și cred că, într-adevăr, finanțarea acestei, uh, acestor agenții este foarte importantă în acest context. Vreau să mulțumesc domnului Langen și tuturor colegilor pentru raportul în discuție, care reprezintă o bază foarte bună de discuție privind bugetul în viitor. Uh, ne-am întâlnit cu aceste agenții care ne-au explicat problemele cu care se confruntă Uh, unele state membre nu sunt în măsură să, să plătească, nu poate să-și uh, obțină înapoi surplusul, se plătește în tranșe, birocrația este foarte mare și inutilă. Și categoric mai apare și problema independenței, absolut esențială. Dar ca să schimbăm toate lucrurile astea, trebuie să schimbăm regulamentul și comisia uh, are această competență. Deci în Comisia de Buget am propus să analizăm acest lucru. Apoi în legătură cu ce a spus Oli Schmidt, legat de o finanțare parțială din uh, comisioane în viitor. Pentru asta cred că perioada de tranziție trebuie finanțată în totalitate din bugetul european uh, și între timp să analizăm posibilitatea de finanțare din comisioane, pentru că aici trebuie analizat, trebuie stabilite criteriile pentru că, până la urmă, nu e vorba de instituțiile care plătesc pentru funcționarea acestor structuri de supraveghere. Dar trebuie să avem niște principii transparente cu privire la aceste comisioane. Uh, și, în general, comisioanele percepute de diverse agenții și autorități nu uh, sunt un lucru foarte transparent. Dar Uh, vreau să vă spun că aceste agenții uh, se, se plâng și se plâng de organigrama lor. Uh, și vă sfătuiesc ca data viitoare când analizați acest lucru să analizați organigrama pentru că asta nu le permite să-și angajeze oamenii potriviți la locul potrivit Uh, mi-a plăcut raportul uh, dumneavoastră, domnule Langen. Sunt întru totul de acord cu uh, el. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Jensen. Și acum o să dau din nou cuvântul domnului Langen, dacă dorește să răspundă. Vă rog. Vă mulțumesc pentru sprijin. Vreau să îi răspund domnului Mann. Îi voi răspunde, de fapt, uh, <laughs> referindu-mă la următoarea temă de pe ordinea noastră de zi și anume ESMA. La ESMA avem cam aceleași amendamente ca și conținut, uh, numerele amendamentelor diferă, însă conținutul, după cum spuneam, e, e cam același. Însă, la ESMA se vorbește în special despre surplusuri, despre comisioane, finanțarea prin comisioane. Se vorbește mult despre aceste teme, se, se pun întrebări de genul ce se întâmplă cu surplusurile, se pune întrebarea de ce autoritățile naționale își vor banii înapoi imediat să fie asta o dovadă a faptului că autoritățile naționale nu își doresc ca autoritatea europeană bancară să, funcționează, să funcționeze bine și, de asemenea, se pune întrebarea în ce măsură uh, lipsa finanțării uh, poate pune bețe în roate atingerii obiectivelor uh, EBA. La, la ESMA mi-am dat seama că problemele apărută încă din perioada de creere a unei asemenea autorități uh, nu trebuie să fie trecute sub tăcere, în umbră, și tocmai de aceea, la punctul 8, am amendamentul 11, prin care cer curții de conturi să evalueze uh, într-o manieră cât se poate de detaliată faza, fazele de punere pe picioare a autorității uh, Uh, europene pentru valori uh, mobiliare și piețe. Deci, uh, cred că, până la urmă, în raportul ESMA am oferit toate răspunsurile pe care le cerea domnul Mann. De asemenea, după cum vă spuneam, amendamentele pentru raportul ESMA sunt aproape identice cu cele pe care le-am citit pentru raportul EBA. Deci la ESMA nu avem amendamente în plus, însă la EIOPA vom avea alte amendamente. Mulțumesc, domnule Langen. Doriți, eh, raportorul din umbră dorește să, să comenteze în legătură cu aceste amendamente. Bun, dacă nu, îl invit pe domnul Lange să comenteze amendamentele la EIOPA, vă rog. Uh, EIOPA este uh, eh, genau im gleichen... Da, și EIOPA este o autoritate care începe să fie construită. EIOPA însă prezintă și o serie de noi problematici. Doamna Ferreira, spre exemplu, a introdus, a depus un amendament lingvistic la EIOPA, însă pe ansamblu amendamentele sunt identice. Am avut o audiere despre care vă spuneam. Ei bine, în cadrul audierii am stabilit că EIOPA, în special în ceea ce privește contabilitatea interioară, internă, a spus că autoritățile naționale o evaluează. Și asta e cam mult cam prea multe, e vorba aici de prea multe evaluări. Deci, uh, iată, EIOPA depinde de finanțarea națională, practic, și trebuie să să răspundă în fața autorităților naționale, iar asta se dovedește a fi o mare pro povară pentru EIOPA, cu atât mai mult cu cât această audiere uh, cu cât uh, această autoritate va primi noi funcțiuni în curând. Deci, tocmai de aceea și la IOPA ne punem întrebarea dacă o linie bugetară exclusiv europeană n-ar fi mai potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc! Îmi doresc raportorii din umbră să comenteze în legătură cu aceste amendamente. Domnul Mann. Ich, ähm, eigentlich nur die Frage... N-am la raportul ESMA avem amendamentul 8 Martin și la EIOPA un alt amendament numărul 8, care este identic cu 8 de la ESMA. În aceste amendamente se spune că nu trebuie să existe o nouă uh, nu trebuie să se uh, prolifereze birocrația. Ei bine, acest, uh, acest amendament uh, practic îmi amintește de atitudinea noastră cât se poate de conservatoare. Tot vorbim despre birocrație și cerem ca această birocrație să fie scăzută. E bine, cred că ar fi cazul să întoarcem pagina și să vorbim mai degrabă despre eficiența uh, muncii autorităților. Haideți să nu mai vorbim despre birocrație, ci despre eficiență. Ce părere ai? Domnule Langen, ei bine, nu am neapărat o poziție cât se poate de clară. Experiența mea uh, în Parlamentul uh, European uh, mi-arată clar că autoritățile europene își stabilesc singure maniera de a acționa pentru atingerea ambițiilor stabilite. Mandatul acestor autorități este unul care mm, subliniază independența, însă în același timp uh, armonizarea completă nu este de dorit și poate că ar fi cazul să mă mai gândesc la această, această, această tematică. Poate că voi cere un vot pe părți la amendamentul 8 al domnului Martin. So... Într-adevăr, domnule Langen, deci Votul în Comisia Econ va avea loc pe 25 februarie și pe 9 martie buget. În plenară, ori în aprilie, ori în mai. Și cu asta trecem la următorul punct al punctului al ordinii noastre de zi. Punctul 14, pentru că știți că voturile s-au amânat. Deci ajungem la punctul 14. Este vorba de combaterea evaziunii fiscale, fraudei fiscale și paradisurilor fiscale. Raportoarea este doamna Cleva de la Socialiști, pe care o invit să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În jur de un o mie de miliarde sunt pierdute în urma evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Uh, această uh, avloare reprezintă uh, aproximativ un cost anual de 2000 de euro pentru fiecare cetățean. Deci cifrele vorbesc de la sine și în special în perioada actuală de, de criză în care toți, toate impozitele și taxele trebuie um, strânse și colectate corect. Deci o pierdere absolut scandaloasă pentru bugetele naționale dar uh, uh, se pierd bani pe care statele membre le putea aloca îngrijirilor de sănătate uh, și bazate pe servicii de calitate. Reprezintă o amenințare la buna funcționare, adresa bunei funcționări a pieței unice și a corectitudinii și echității regimurilor fiscale din Uniunea Europeană. E bine, aceste pierderi continuă să crească și este absolut esențial să combatem, acest, să combatem aceste fenomene. Evaziunea fisc, prin evaziunea fiscală se pierd niște fonduri care ar fi disponibile pentru creștere economică și ocupare. Nu cred că cineva din eh, comisia noastră eh, se îndoiește eh, de această afirmație, cum că evaziunea fiscală, frauda fiscală, paradisurile fiscale reprezintă un fenomen absolut îngrijorător și că trebuie să facem ceva în legătură cu el. Am discutat această temă de multe ori și discutăm și astăzi cu folos, sper. Uh, sigur că statele membre doresc să-și păstreze competența în ceea ce privește regimurile fiscale și acest lucru este uh, important. Pe de altă parte, în situația globalizată actuală, măsurile naționale um, nu pot să producă rezultatele scontate. Și de aceea, în raportul meu, uh, susțin stabilirea unei strategii europene concrete care să includă coordonarea la nivel uh, național uh, și uh, european și internațional. Cred că a venit timpul să trecem la fapte. Nu vreau să repet care este propunerea sau planul comisiei, mm, care include toate aspectele tehnice planul merge în direcția cea bună, dar aș dori să văd, să văd alte propuneri legislative din partea Comisiei și un angajament mai puternic din partea statelor membre. În raport am uh, susținut că trebuie să, uh, ne ad- să adoptăm acest obiectiv ca până în 20, 2020 uh, să reducem la jumătate aceste pierderi Uh, lucruri care vor permite statelor membre să obțină noi venituri la buget fără să ridice impozitele. Sigur că acest obiectiv, precum ziceam, dacă uh, este atins, nu numai că va uh, permite utilizarea un acestor bani, ci va contribui la reducerea austerității, la stabilizarea pieței financiare prin reducerea semnificativă a lichidităților necesare pentru uh, uh, tranzacțiile comerciale și mai departe. Cred că uh, de fapt, totul începe cu angajamentele pe care statele membre trebuie să și le respecte referitor la acest, toate aceste chestiuni care țin de evaziunea și frauda fiscală. În primul rând este vorba de revizuirea și adoptarea uh, directivei privind uh, economiile. Uh, și a venit timpul ca statele membre să-și încheie regimurile bilaterale, ci și să aibă încredere în Comisia Europeană să discute și să le reprezinte. În raport apar o serie de măsuri Uh, care vorbesc, care uh, vorbesc și despre evaziunea fiscală uh, și despre mm, utilizarea incorrectă a regimurilor fiscale, care s-ar putea să fie chiar mai problematică decât frauda fiscală. Apoi mai avem și acea planificare fiscală agresivă prin care corporațiile uh, mari Uh, deplasează profiturile, mișcă profiturile în așa fel încât să își reduc uh, taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească. Cred că trebuie să ne gândim foarte serios la toate aceste lucruri, trebuie să le luăm și să le gândim împreună. Am vrea să vedem niște măsuri legislative de bună calitate la nivel european în această privință. În primul rând, e vorba de uh, autorizațiile bancare pentru instituțiile financiare uh, respective. Apoi trebuie să asigurăm o bază comună consolidată de impozitare a întreprinderilor, trebuie să uh, sporim amploarea uh, domeniului de aplicare al uh, directivei privind uh, economiile și uh, Eh, trebuie să întâlnim regulamentul privind registrul eh, eh, comercial. Și sigur mai există și o serie întreagă de alte măsuri pe care trebuie să le adoptăm, printre care o combatere mai serioasă în, în, în penal a acestor măsuri de evaziune și de fraudă fiscală. Nu pot să intru în detalii pe toate aceste puncte, dar vreau să închei subliniind încă un lucru esențial pentru acest raport, și anume para, eh, paradisurile fiscale. OCDE-ul, care este organizația lider în acest domeniu de eh, are de ani de zile propria sa listă de astfel de paradisuri eh, fiscale. și Uh, lista asta este în picioare, ceea ce dovedește că uh, practic nu s-a făcut nimic eficient și cred că Uniunea Europeană ar trebui să preia aici uh, inițiativa și să încerce să facă ceva pe baza unor criterii solide și stabilite. Cred că putem să stabilim măsurile, criteriile necesare pentru a defini competențele în acest domeniu. Avem nevoie de o abordare europeană comună vis-a-vis -vis de paradisurile fiscale și aș vrea să mergem mai departe de planul comun de acțiune privind eh, lista neagră, eh, lista neagră naționale și vrem să avem o listă la nivel european. Eh, apoi, vă reamintesc angajamentele și declarațiile de la mm, reuniunea de la Moscova G20 făcute de Germania și de eh, Regatul Unit. La conferința de presă s-a spus că evitarea, evaziunea fiscală nu este corectă și că eh, ea afectează globalizarea. Toți miniștrii de finanțe acolo s-au, eh, au promis că vor incrimina evaziunea fiscală în dreptul lor național. Cred că acest lucru uh, este binevenit și trebuie să profităm de această ocazie uh, pentru că, pe de o parte, există legi care uh, incriminează sau care își propun să incrimineze acest fenomen, dar, pe de altă parte, nu, măsurile nu se pun în practică. La nivelul G20 se pare că nu uh, E o problemă legată de coordonare. European leaders also to our proposal. We are namely delivering the... Deci, eh, eh, dacă nu facem nimic, nu facem decât să spunem vorbe goale. Cred că trebuie să avem o dezbatere foarte serioasă eh, și aștept să colaborez cu raportorii din umbră și cu ceilalți colegi pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! doamnă Cleva. O să dau acum cuvântul raportorilor din umbră și apoi domnului Langen. Doamna Picanen. Cred... Thank you. First of all, I would like to... Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru tot ceea ce a făcut. Acest raport reprezintă o bază bună de discuție. Inițiativa Comisiei este una foarte bună. Cred că nici măcar nu înțelegem adevăratele dimensiuni ale evaziunii fiscale, evide- ale evitării plății impozitelor în momentul de față. Dacă ne uităm la sumele estimate și anume o mie de miliarde de, de euro subiect al evaziunii fiscale, ei bine, suma aceasta este absolut astronomică. Dar bine, asta este problema cu care se confruntă Uniunea Europeană, cu care se confruntă și alte regiuni ale lumii de, de altfel. Din păcate, iată, în continuare, bogații sunt cei care reușesc să scape, iar cei săraci trebuie să suporte costurile. Da? Bine, a venit momentul să, să eliminăm această uh, să combatem această situație. Dar bine, asta fusese introducerea mea. Competiția uh, între sistemele fiscale este corectă, își are locul său. Problema este însă că unele state membre au o planificare fiscală agresivă și utilizează în scopuri ilicite, practic, uh, caracteristicile naționale pe care le au la dispoziție, încurajând, practic, evasiunea fiscală și evitarea plății impozitelor. Iar, iată, acest lucru trebuie să fie combătut. Unul dintre lucrurile pe care vreau să le accentuez este munca OCD și a G20. Raportorul se referă deja la lucrul acesta și eu consider că Uniunea Europeană ar trebui să vină cu propuneri uh, mai concrete la nivel uh, internațional. Tocmai de aceea, amendamentele mele se vor referi la această temă. Consider că trebuie să folosim mai bine convențiile deja în vigoare, legislația deja în vigoare, pentru a, a reușim într-adevăr să combatem evaziunea fiscală. Mai sunt multe lucruri pe care le putem face în acest domeniu. În al doilea rând, ce aș vrea eu să văd în acest raport? Aș vrea să văd uh, soluții pentru utilizarea actelor legislative deja în vigoare, utilizarea lor în diferite forumuri pentru uh, Uh, eliminarea, combaterea evaziunii fiscale. Am putea folosi baza fiscală consolidată comună obligatorie a uh, societăților, am putea face obligatorie colaborarea între și cooperarea între autoritățile fiscale diferite. Mi-ar plăcea să folosim mai bine, spre exemplu, uh, legislațiile, legislația uh, care se referă, spre exemplu, la licențele bancare acordate diferitor instituții financiare care sprijină, practic, activitățile de evaziune fiscală. Deci, iată, există o grămadă de acte legislative care, am, care ar putea fi folosite de, de, de către noi. Spre exemplu, directiva privind spălarea banilor. Iată, încă un instrument. Un alt lucru la care vreau să mă refer și care are de fapt o in, dimensiune internațională se referă la ce poate face Uniunea uh, Europeană, respectiv Comisia Europeană. Ei bine, Comisia Europeană are din nou la dispoziție o mulțime de acte legislative uh, care pot fi folosite. Spre exemplu, uh, directiva privind redevențele, diferitele convenții internaționale semnate de către, com, de către Comisia Europeană. Am putea crea această listă, acea listă neagră a paradisurilor fiscale, o listă neagră care ar trebui să fie abdatată pornind de la anumite criterii cât se poate declar stabilite. Asta am putea noi să facem pentru a marginaliza, practic pentru a da la o parte uh, aceste uh, state care se dovedesc a fi uh, paradisuri uh, fiscale. Deci, iată, multe pot fi făcute. Dar ansamblu consider că Parlamentul European are ocazia acum de a face o propunere cât se poate de solidă Consiliului și Comisiei. O propunere cât se poate de solidă, atât din punct de vedere principial, cât și din punctul de vedere a, al soluțiilor pe care le um, propunem în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor. Vă mulțumim. Urmează domnul Schilacakis, acum în numele ALDE. Bine, sunt de acord cu uh, antevorbitorii mei. Această temă este într-adevăr una foarte, foarte importantă. Iar raportul este unul bun. Problema frau, uh, fraudei fiscale, evaziunii fiscale, evitării plății impozitelor, uh, este importantă nu doar din perspectiva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ci este o tematică foarte importantă pentru că nu poți avea o uniune fiscală care să funcționeze corect atâta timp cât există diferite niveluri de evaziune fiscală în diferitele state. Evaziunea fiscală afectează competitivitatea exportatorilor unui stat. Exportatorii eh, nu prea pot comite acte de evaziune fiscală pentru că exporturile merg în afara statului. Deci, prin urmare, evaziunea fiscală subminează dezvoltarea economică a economiilor periferice. Pe de altă parte, dacă vă uitați la decalajul uh, fiscal și dacă ne propunem cu toții să eliminăm acest decalaj, atunci nu doar oferim mai multe puteri statelor naționale la nivelul Uniunii Europene, ci <laughs> mai mult decât atât creăm un fel de uh, stat socialist atâta timp cât nu procedăm la scăderea impozitelor. Deci, da, într-adevăr, trebuie să combatem într-o manieră mult mai uh, eficientă evaziunea fiscală, trebuie să eliminăm uh, paradisurile fiscale și toate instituțiile europene trebuie să se antreneze în această luptă. Însă, în același timp, uh, toate câștigurile nu ar trebui să se întoarcă în bugetele naționale. De ce? Pentru că dacă toate aceste taxe, toate aceste măsuri duc la creșterea implicării statului în, activele, în activitățile economice, atunci Uniunea, pe ansamblu, nu poate să fie una eficientă. Acum, în ceea ce privește competiția fiscală, în cadrul Uniunii, uh, în cadrul zonei euro, nu avem instrumentele necesare pentru ca economiile să se ocupe într-o manieră eficientă de competitivitate, de sporirea competitivității. Deci, uh, statele naționale nu au instrumentele necesare pentru a modifica politica uh, monetară, nu au posibilitatea de a modifica politica fiscală, deoarece, iată, avem acum o perioadă de consolidare fiscală care este uh, Uh, impusă la nivelul zonei euro și, prin urmare, dată fiind aceste limitări ale zonei euro, vreau să mă întreb în ce măsură economiile periferice ar putea să se dezvolte în acest uh, context singura soluție pe care economiile uh, periferice o au la dispoziție este tocmai impozitarea, uh, ratele de impozitare mai scăzute. În momentul uh, de față avem diferențe mari între ratele dobânzilor aplicate în, în zona euro, respectiv în economiile periferice. Această posibilitate oferită economiilor uh, periferice trebuie să fie garantată și pe viitor. Bineînțeles, în același timp trebuie să fie completată de o combatere eficientă a uh, evaziunii fiscale. Mulțumim. Acum, în numele versiilor, domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. nu încerc nici eu să vă pronunț numele, fiindcă nu știu ce o să se întâmple. Cu toții stâlcim numele. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportorului pentru, domne raportor, pentru primul uh, uh proiect de raport uh, pe acest subiect. În linii mari suntem cu toții de acord că evaziunea fiscală și paradisurile fiscale sunt probleme ce trebuie rezolvate. Dar în raport se face o afirmație foarte clară, prin care se spune că principala problemă este dreptul de veto al fiecărui stat membru cu privire la chestiunile fiscale. Asta este o problemă mare în Uniunea Europeană, se spune. Pe de o parte, noi eh, discutăm eh, măsuri de austeritate suplimentare, deci eh, îngrădirea cheltuielilor guvernamentale, iar pe de altă parte permitem statelor membre să concureze unele cu altele pe terenul fiscal. Și până la urmă, ce, pute, ce putem face noi? Apoi discutăm cu guvernele și le cerem să cheltuiască mai puțin. Iar acest lucru este o problemă fiecare uh, problemă fiscală pe care nu reușim să o rezolvăm. Să ne uităm de pildă la taxa pe tranzacțiile financiare, TTF, uh, cu grupul care vrea să fie fruntaș, uh, uh, impozitarea energiei s-a blocat și alte dosare s-au blocat. În momentul în care discutăm uh, evaziunea fiscală, frauda fiscală, paradisurile fiscale, E clar că Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție mai puternică și să aplicăm metoda comunitară aici. Îmi dau seama, bineînțeles, că e nevoie de o schimbare a tratatului, dar uh, iată, uh, Cameron uh, a distrus această posibilitate. Dar noi, ca Parlament European, ar trebui să cerem modificarea tratatului pentru a ne asigura că se aplică metoda comunicare pe subiectul, fisc- pe subiectul fiscalității. Voi înainta niște amendamente în acest sens pentru a exprima lucrurile mai ferm. Impactul evaziunii fiscale pe, asupra țărilor în curs de dezvoltare trebuie să fie adăugat în raport. Cu toții cunoaștem efectele evaziunii fiscale și știm modul în care, în care sunt afectate țările în curs de dezvoltare, mai ales acestea fiindcă au probleme de concurență în acest sens. Deci avem nevoie de o mai bună evaluare a impactului tratatelor fiscale care sunt în curs de desfășurare acum și mai ales în ceea ce privește consecințele asupra țărilor terțe. Încă un aspect pe care aș dori să-l subliniez aici Uh, mai ales ca olandez, cred că a venit vremea ca Europa să se arate mai strictă în ceea ce privește definiția paradisurilor fiscale. Iar eu, ca olandez, da, uh, recunosc că Olanda este un paradis fiscal și Comisia tărăgănează lucrurile. Ar trebui să dea o definiție mai bună a paradisurilor fiscale. Cu toții știm uh, că olandezii nu vor uh, o definiție a paradisurilor fiscale, fiindcă imediat vor fi arătați cu degetul ca paradis fiscal, dar noi, ca Parlament European, nu putem să dăm înapoi. Și nici eu nu pot să fac așa ceva ca membru al Partidului Verzilor uh, olandez și Parlamentul olandeza a dat o rezoluție care interzice formularea de paradis fiscal, deci nu știu dacă este legal ce fac eu aici în conformitate cu Parlamentul olandez, dar bun, sunt aici la Bruxelles și încă o dată voiam să aduc în discuție această idee. Trebuie să avem niște definiții mai stricte a paradisurilor fiscale și încă o dată vă spun că Olanda este un paradis fiscal. Încă un aspect uh, și altă chestiune olandeză este faptul că în ceea ce privește evaziunea fiscală trebuie să, să uh, arătăm că criza europeană nu este decât uh, înrăutățită. Ni se arată că multe companii portugheze se mută în Olanda, iar uh, Portugalia pierde miliarde de euro din cauza concurenței fiscale, din cauza evaziunii fiscale. Și trebuie să se spună acest lucru în raport. Îmi dau seama că nu-mi fac mulți prieteni acasă prin ceea ce spun, dar n-am fost ales să-mi fac prieteni, am fost ales să fiu cinstit pentru politici verzi și uh, combaterea evaziunii fiscale este una dintre aceste politici. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu doamna raportor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnule Eichhout. Dau cuvântul, cuvântul domnului Staec de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, cu mare atenție această dezbatere. Și, și vreau să vă spun că am foarte multe observații pe marginea acestui raport. Dar uh, după această dezbatere, vreau să vă spun că mi-am revizuit complet uh, observațiile, fiindcă nu vine să cred ce aud. În primul rând, Uh, și poate că o să vi se pare că sunt mâhnit. Dar vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați avut propria dumneavoastră afacere? Câți dintre noi, oare, am avut prilejul să Uh, consumăm aceste produse fiscale uh, ale autorităților fiscale, ale codurilor fiscale. Eu nu l-am avut această ocazie. Eu am avut propria mea afacere, propria mea companie și știu foarte bine ce înseamnă o factură, ce înseamnă prestație economică, ce înseamnă o, o factură, ce înseamnă să faci o factură, să eliberezi o factură, să aștepți banii, uh, și după aia să aștepți să aștepți uh, raport, uh, rapoartele și documentele autorităților fiscale. Îmi cer scuze față de doamna raportor, dar e foarte ușor să spunem că veniturile pierdute ar fi putut fi investite în uh, sănătate. Da, dar e prea ușor. este, sunt niște uh, vorbe goale care manipulează realitatea. Și nu sunt de acord cu acest lucru, fiindcă cu toții ar trebui să îi susținem pe cetățenii care își asumă riscuri zi de zi și, iată, înființează propriile companii. Fiindcă dacă acești oameni nu și-ar asuma riscuri zilnic, atunci n-am mai, niciunul dintre noi n-am mai fi aici, sunt sigur. Îmi cer scuze că am um, uh, o dispoziție mai uh, negativă, sunt oarecum supărat și da, îmi dau seama că uh, trebuie să-mi revin. Dar, în această dezbatere, întrebarea care se pune este de ce de ce companiile evită plata impozitelor și de ce își uh, transferă unele companii uh, capitalul către paradisuri fiscale. Aceasta este întrebarea care trebuie să se pună. De ce fac oamenii așa ceva? Iar uh, motivele sunt simple. Taxe ridicate, coduri fiscale prea complicate, jurisdicție, jurisdicție fiscală greu de înțeles, suprareglementare în domeniul uh, antreprenoriatului. Și e normal să fii supărat. De asta uh, oamenii și eu nu sunt de acord cu uh, cei care practică zilnic evaziunea fiscală. Nu e corect așa ceva. Dar evitarea plății impozitelor, despre care aproape că nu s-a vorbit în acest raport, reprezintă, din punctul meu de vedere, fie că ne place sau nu, o activitate legală, fiindcă este rezultatul direct al unui sistem fiscal prea complicat. Și sunt convins că dacă dacă impunem și o taxă europeană, un impozit european, situația nu va face decât să se înrăutățească. Fără urmă de îndoială, vom complica lucrurile și vom, le vom face mai greu de înțeles. Iar o astfel de situație va duce la un transfer de capital către paradisuri fiscale și, după părerea mea, va crea mm, sute de liste negre. Mulțumesc foarte mult. Amendamentele mele, domnule președinte, îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Acestea era, au fost uh, observațiile mele rescrise și vreau să vă spun că amendamentele se vor îndrepta în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much indeed, Mr. Mulțumesc, domnule Straic, și îmi cer scuze, fiindcă am crezut că v-ați încheiat intervenția. Din partea GUE, domnul Händel are cuvântul. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu trebuie să fac câteva remarci uh, introductive. Am fost și eu directorul unui, unui IMM înainte de a deveni uh, europarlamentar probabil că sunteți uimiți de, de lucrul acesta, pentru că totuși fac parte din GUE, nu? Însă, dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu, într-o oarecare măsură, cu uh, antevorbitorul meu. Rare ori te bucuri în momentul în care primești o înștiințare de plată a unui impozit. Însă, impozitele sunt. Și asta deoarece impozitele sunt uh, uh, poveri pentru IMM-uri, pove, pov, IMM-uri și companii, poveri care se transformă însă bani uh, în bani care sunt folosiți în interesul uh, societății. Prin urmare, eu, în calitatea mea de director al unui IMM, nu m-am gândit niciodată să comit evasiune fiscală sau să evit plata impozitelor sau să-mi trans- transfer banii în cine știe ce paradis uh, fiscal. Tocmai de aceea eu sunt de părere că toți cei care comit astfel de acțiuni nu pot fi considerați decât infractori. Iată, Revin la subiectul discutat, ce anume uh, propunerea comisiei. Com- propunerea comisiei este una bună, dar este prea, prea slabă, prea puțin severă. Din nou vom discuta luni și luni în zile această temă, pe când acest uh, sector necesită acțiuni rapide, imediate. Uh, OCDE-ul a publicat de curând un raport cu privire la activitățile evazioniste ale multinaționalelor și a acționat, a declarat că în curând vor fi create instrumentele necesare pentru combaterea unui asemenea com- comportament din partea multi- multinaționale, multinaționalelor. Dar iată, raportul nostru cons- conține deja o serie de soluții, o serie de instrumente care pot fi folosite și nu pot decât să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru enumerarea tuturor acestor uh, instrumente. Da, e nevoie să limităm contactul cu acele, acele state care în momentul de față ne sunt parteneri, dar despre care știm clar că uh, încurajează activitățile acestea ilicite. În același timp, trebuie să le cerem statelor membre să fie cât se poate de consecvente în ceea ce privește aplicarea metodelor de calcul ale uh, impozitelor și, uh, în același timp, uh, trebuie să le cerem statelor membre să fie foarte consecvente în ceea ce privește colectarea uh, impozitelor. Trebuie să stabilim clar sistemul de, de colectare, suntem uh, obligați să acționăm cât mai curând cu putință în ceea ce privește calcularea prețurilor de transfer, să nu mai vorbim despre drepturile de deducere care ar trebui să fie cât mai curând cu putință uh, armonizate. De asemenea, impozitarea la sursă este o, un aspect care trebuie să fie a, a, îmbunătățit cât mai curând cu putință. Dar bine, în amendamentele mele voi propune aceste teme. Într-adevăr, după cum spunea doamne, doamna raportor, este absolut scandalos faptul că o mie de miliarde de euro sunt pierdute anual din pricina evaziunii fiscale. E clar că trebuie să acționăm cât mai repede cu putință. Și, din punctul meu de vedere, nu, spre deosebire de părerea uh, colegului de la ALDE, nu trebuie să sprijinim competiția fiscală între statele membre. Nu, trebuie din potrivă să ne gândim la modul în care am putea elimina această com- competiție. La, trebuie să ne gândim la modul în care am putea stabili rate minime de impozitare la nivel european. Mrs. Inveld, Mrs. Doamna Inveld, acum doamna Galpels, doamna Gular, sunt înscrisă pe uh, lista vorbitorilor. Mai există și alți vorbitori? Nu? Atunci urmează doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să răspund și eu colegului Stragec. Fiindcă, da, impozitarea trebuie să fie corectă și sistemele de uh, impozitare trebuie să fie eficiente, fără birocrație dar uh, nu cred că voiați să spuneți că milionarii care își transferă banii în conturi din Elveția uh, sunt reprezentanții ai antreprenoriatului, sunt antreprenorii despre care vorbeați și uh, mă uit la reacția din opinii publice în momentul în care în țara mea s-a dovedit că un membru al familiei regale avea bani în, în British Isles Uh, opinia publică a reacționat vehement. Da, dacă vrei să-ți uh, ții banii într-un cont, uh, într-un paradis fiscal unde nu vrei să fii atins de autoritățile fiscale, înseamnă că ai mulți bani, fiindcă dacă n-ai mulți bani, nu-i trimiți în paradisuri fiscale. Deci cei bogați sunt cei care se fac vinovați de uh, evaziunea fiscală. Aș dori să mai adaug uh, două aspecte. Este vorba de schimbul de informații și transparența, care reprezintă un element uh, cheie aici. Schimbul de informații este, inform- este important, dar trebuie să fie reglementat. Uh, trebuie să existe garanții în ceea ce privește modul în care se face schimb de informații, cine are acces la aceste informații și cum pot fi folosite nu este bine reglementat acest sistem. S-a spus deja de câteva ori că, câte, că unele țări blochează acordurile din acest domeniu, ceea ce înseamnă că guvernele europene cumpără informații furate. Aceasta este o evoluție nedorită, după părerea mea, și ar trebui să figureze mai sus pe ordinea de zi. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți. Avem un capitol care se referă la cooperarea internațională. Sunt foarte îngrijorată în ceea ce privește legislația americană, Foreign Account Tax Compliance Act, care va intra în vigoare în această vară și care reprezintă o presiune suplimentară asupra instituțiilor financiare care uh, funcționează în SUA, care sunt obligate acum să ofere informații cu privire uh, la cetățeni americani sau organizații americane care au uh, conturi bancare în uh, Europa, încălcarea legislației europene. Unele țări au încheiat acorduri bilaterale cu SUA și nu cred că sunt viabile din punct de vedere juridic, dar nu toate țările au încheiat astfel de acorduri bilaterale. Noi vorbim aici despre combaterea evaziunii fiscale în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, trimitem informații Statelor Unite ale Americii fără niciun fel de restricții am solicitat Comisiei Europene să primesc acces la toate documentele Uh, din acest, uh, referitoare la această legislație primăvara trecută, dacă nu mă înșel, și încă nu le-am primit. M-aș bucura dacă Comisia Europeană ar putea să-mi furnizeze aceste documente solicitate și solicit comisiei noastre și doamnei raportor să țină cont de acest subiect. Dacă se poate în acest raport, nu știu dacă se poate sau nu, poate în alt raport totuși. Este foarte important. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Galpelț. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să felicit pe doamna raportor. Sunt de acord cu domnia sa când spune că evaziunea fiscală și um, evitarea plății impozitelor necesită acțiune coordonată. La ora actuală este nereglementată. Asta este problema, iată de ce avem nevoie de acțiune coordonată. Statele membre nu pot rezolva această problemă uh, de unele singure. Iată de ce avem nevoie de o bună guvernanță fiscală și de o abordare comună. Avem directive fiscale uh, în ceea ce privește rata dobânzii, redevențe, companii mamă. Aceste directive au încercat să reglementeze unele aspecte ale acestui domeniu. Cu toate acestea, principalul nostru obiectiv trebuie să fie acela de a avea un cadru cuprinzător. Antevorbitorii mei au spus și sunt de acord cu acest lucru că orice facem, indiferent ce facem, nu trebuie să sporim birocrația. Și nu putem să îngreunăm lucrurile pentru cetățeni, mai ales uh, uh, cei care respectă legea. Și nu putem să aducem atingere suveranității naționale în materie de uh, fiscalitate. Trebuie să îmbunătățim competitivitatea, bineînțeles, dar fără să aducem atingere politicilor fiscale ale statelor membre. Însă putem îmbunătăți coordonarea fiscală la, la nivel european. Avem nevoie de informații relevante, poate ca printr-un uh, site internet sau printr-un portal, dar și schimb de informații. Și schimbul de informații este foarte important. Trebuie să fie rapid, fiindcă altfel nu vom reuși să combatem frauda fiscală și evitar și uh, evaziunea fiscală și evitarea plății impozitelor. Am putea să revizuim uh, măsurile și legislația existentă, așa cum s-a propus mai devreme de către un coleg. Vreau să reiterez și eu acest aspect, faptul că situația de un stat membru la altul, dar există unele acorduri bilaterale cu privire la la evitarea dublei impozitări, dar nu avem niciun acord cu privire la dubla neimpozitare. Iată un aspect care trebuie avut în vedere. În ceea ce privește planul de acțiune al Comisiei, am discutat des- deja despre acest lucru în plenară. Este vorba despre mecanismul de răspuns rapid cu privire la frauda TVA. Se propun mai multe soluții Uh, cum ar fi mecanismul taxei inverse, acesta trebuie făcut uh, mai general. Voi înainta însă unele amendamente în acest sens și m-aș bucura dacă aș putea să mai discut cu doamna raportor. Mulțumesc, uh, dau acum cuvântul doamnei McCarthy. O să fiu succintă, fiindcă sunt de părere că doamna raportor um, a prezentat un document foarte bun, care reprezintă un punct de plecare excelent cu privire la problemele subliniate. Haideți să nu uităm aspectul de ordin general. Întâlnirea G20 de la Moscova de săptămâna trecută a avut ca prioritate pe ordinea de zi această idee de a încerca să, să eliminăm uh, evaziunea fiscală, în primul rând, dar și evitarea plății impozitelor. Cred că trebuie să să exprimăm problemele pe care dorim să le soluționăm foarte limpede și sunt de acord cu Sofie. E vorba de echitate aici. Sunt unele aspecte referitoare la echitate ce trebuie avut în vedere. Trebuie să ne gândim mai ales la acele multi, multinaționale care caută cea mai bună afacere fiscală și își evită și evită plata impozitelor. Uh, am avut un scandal în Marea Britanie când am aflat că Starbucks, compania Starbucks nu plătea taxele în Marea Britanie și cetățenii au fost foarte supărați și nu au mai vrut să-și cumpere cafeaua de la Starbucks. De ce? Fiindcă ei își plăteau impozitele și le dădeau lui Starbucks bani pe o cafea, atunci de ce să nu verse și niște bani la bugetul național? Oamenii percep această nedreptate. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește micii antreprenori nu ar trebui să-i sufocăm cu reguli și uh, uh, facturi. Dar putem să evităm acest lucru. Autoritățile fiscale, um, în momentul în care se confruntă cu aceste abuzuri, um, admit că uh, petrec foarte mult timp urmărindu-i pe mici antreprenori și asta în defavoarea marilor companii care profită amplu de acest sistem. Iar uh, industria serviciilor financiare ar trebui să fie una asupra care să ne aplecăm mai mult. Barclays de curând a fost de acord, până la urmă fiindcă a fost implicată în uh, aceste sisteme de evitare a plății impozitelor, a fost de acord să închidă acest, acest departament al eficienței fiscale, așa se numește, dar acest departament, departament nu face decât să vadă cum pot plăti mai puține taxe și această industrie a fost salvată cu banii contribuabililor. Pentru mine asta este o agenda a echității și noi trebuie să vedem dacă nu cumva această industrie care este răspunzătoare de multe din problemele care ne am confruntat în criza financiară plăte, plătește nivelul de tax corect și nu evită plătirea taxelor prin uh, înființarea de departamente care unde sunt angajați juriști și experți care au ca singur scop evitarea plății impozitelor și încearcă să transfere fondurile în paradisuri fiscale unde pot plăti mai puține uh, taxe. Și sunt uh, de acord uh, cu uh, colegul Bas Eichhout uh, cu ce spune domnia sa am asistat la multe scandaluri în presă în acest domeniu. Acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, unul dintre cei mai mari producători de zahăr, care, care are și ceaiurile Lipton, ceaiurile pe care le bem aici, are un sistem prin care nu plătește taxe guvernului zambian, din Zambia ci folosește un paradis extern uh, de peste mări, nu plătește taxele pe care trebuie să le plătească din Zambia și în același ziar avem o poză cu școlărițe, cu școlărițe care uh, nu-și permit, uh, care stau cu cărțile pe genunchi, fiindcă guvernul nu poate cumpăra bănci la, în școli. Iată, o problemă foarte importantă. Trebuie să avem în vedere problema echității, fiindcă întrebarea este de ce nu uh, tragem la răspundere marile companii uh, multinaționale care își aleg statul cel mai bun uh, din punct de vedere fiscal. De ce guvernul francez, iată, acum, ta, acum taxează, impozitează Google abia acum, de ce sunt localizate, uh, sunt uh, localizate unele companii în Luxemburg pentru a nu plăti taxe. Iată tot felul de întrebări. Unele state membre, uh, statele membre au fost de acord la G20 că vor să combată evaziunea fiscală și acum haideți să le dăm instrumentele necesare și să le impunem răspunderea de a-și ține promisiunile pe care le-au făcut la G20 pentru a se lua acțiuni, a se trece de la vorbe la fapte. Și voi înainta amendamente în acest sens pentru a putea să înregistrăm progres. Fiindcă sistemul este inechitabil și uh, povara cade prea mult pe umerii contribuabililor uh, și nu asupra companiilor care trebuie să plătească impozite. Mulțumesc, doamna Gular are cuvântul acum. Mulțumesc, Pablo. Pe scurt, sunt de acord 100% cu faptul că nu trebuie să îmbobărăm micile companii. Și uh, vă spun că mai sunt unii dintre noi care au au avut companii, au gestionat companiile. M-am săturat de birocrație. Nu e o problemă pentru Google, Starbucks și alte companii mari care trec, se mută într-un uh, stat membru în altul. Să nu mai folosim argumentul ăsta. Avem o povară birocratică asupra IMM-urilor, dar nu IMM-urile sunt principalele vinovate de evaziune fiscală. Și vreau să mulțumesc domnul, domnului Eichhout. În zona euro ne confruntăm cu o problemă dacă nu ținem cont de faptul că uh, solicităm finanțare publică și apoi nu ne interesează impozitele. Asta este o contradicție cu care ne confruntăm în zona euro. Ne prefacem că bilanț echilibrat este obținut prin reducerea uh, cheltuielilor. Absurd. Nu vreau să pun prea mult accent pe impozite, dar sunt importante și acest lucru este important pentru piața unică pentru, eh, pentru un teren echitabil. Și dacă vă folosiți de argumentul birocrației, atunci haideți să avem o bază fiscală consolidată care ar fi eh, favorabilă companiilor, eh, mai ales la nivel, mai ales la nivel transfrontalier. Sunt de acord că trebuie să luăm în serios aceste subiecte și vreau să uh, să-i spun doamnei raportor că, care am colaborat foarte bine, dar uh, vreau să vă încurajez să mergeți și mai departe, fiindcă acesta este un subiect extrem de important care poate recâștiga încrederea cetățenilor europeni. Dacă nu facem nimic în domeniul fiscal, atunci uh, sunt sigură că peste, câte, uh, peste câțiva ani vom fi pierdut cu totul încrederea cetățenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Teho. Thank you, Mr. Chair, Madam Rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc finlandeză acum. Așadar, într-adevăr este foarte impresionant să vedem uh, volumul pierderilor atât pentru economiile naționale cât și pentru cetățeni. Plus, acest lucru, evaziunea fiscală și mai departe, denaturează concurența, deci toate acestea sunt aspecte foarte uh, îngrijorătoare, drept care salut călduros raportul dumneavoastră, inclusiv ce spuneți despre paradisurile fiscale. Nu trebuie însă să uităm că pentru a evita, uh, că trebuie să evităm birocrația și apoi uh, evaziunea fiscală și frauda fiscală, trebuie Uh, nici să nu ne apucăm să suprareglementăm. Uh, pentru că, de obicei, soluțiile cele mai simple sunt și cele mai bune. Nu țin morțiși să legăm acest lucru uh, de mm, problema semestrului european. Nu cred că în felul acesta vom obține rezultatele dorite. Lucrul cel mai important în raportul dumneavoastră se leagă de paradisurile fiscale. Vorbiți despre cele mai bune practici, practici în Europa și în Finlanda au fost uh, exemple, ca să zic așa, scandaloase, în care companii care au beneficiat de ajutoare, ajutoare de stat au reușit să evite uh, în totalitate să plătească taxele și impozitele. Practic au devenit niște paraziți în societatea noastră. În concluzie, aș dori foarte mult ca aceste măsuri să prindă viață. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Storojan. Thank you, Mr. Chairman. I would like to tell you a little story. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă povestesc un pic despre scandalul uh, cărnii de cal care a avut loc de curând uh, în Europa. Mă bucur foarte mult că țara mea a ieșit din acest scandal pentru că pentru că din România s-a trimis uh, carne de cal către alte țări cu documente clare uh, legale care, pe care scrie foarte clar carne de cal. E bine, undeva pe drumul pe care l-a parcurs această carne, cineva a modificat Uh, și a schimbat carnea de cal în uh, carne de, de vită. E, dar problema asta, de fapt, acoperă, să spun, o altă poveste și m-a interesat foarte mult să urmăresc parcursul documentelor. În momentul în care carnea a părăsit, a plecat din România în diverse țări din Occident, deci carnea de cal, documentele au fost trimise în Est, în... și anume, Uh, în Cipru și apoi, uh, practic, în Orientul îndepărtat, ca să zic așa. O altă uh, companie care este acționara companiei din Cipru și acea a doua companie își are sediu undeva în insulele din Pacific. E, și atunci ar, ar trebui să ne întrebăm ce, ce se întâmplă uh, cum poate să aibă uh, loc așa ceva și cât de mult va accepta Uniunea Europeană acest gen de activitate legală. Uh, trebuie să fie un om uh, care să păzească și să verifice fiecare document, să verifice prețul de transfer și tot ce scrie acolo. E bine, cred că este așadar foarte important pentru Uniunea Europeană să analizeze toate aceste, să le zicem, paradisuri fiscale și să ceară foarte clar uh, un schimb corect și transparent de informații. Deci, se spune uh, că uh, se vorbește despre paradisurile fiscale, care nu acceptă să încheie acorduri cu Uniunea Europeană privind schimbul de informații, privind transparența și așa mai departe. Ei, dacă e așa, ar trebui să găsim o cale de a opri acest gen de uh, activitate, de activități cu aceste zise paradisuri fiscale. Uh, uneori, uh, sigur, se pot propune măsuri foarte severe care nu sunt uh, convenite, și anume să încetăm funcționarea în Uniunea Europeană a acestor companii care trimit documente undeva într-un paradis fiscal și care nu sunt de acord să încheie cu Uniunea Europeană un acord de schimb de informații corect și transparent. Avem uh, milionari, miliardari în uh, uh, euro în România. De ce? Și care nu-și plătesc taxele și impozitele. De ce? Pentru că și își țin acești bani în paradisurile fiscale fi paradisuri care nu transmit informații autorităților fiscale din România cu privire la, în România, unde acești miliardari de care vorbesc își au domiciliul fiscal. Sigur că putem să continuăm situația de astăzi, să perpetuăm uh, situația, să acceptăm acest gen de tranzacții, dar nu trebuie să uităm că acest scandal al cărnii de cal se leagă și de acest gen de practici uh, în care se folosesc paradisurile fiscale pentru a manipula, pentru a transmite, pentru a circula diverse uh, documente, cât și, evident, pentru a nu plăti uh, taxele și impozitele datorate. Mulțumesc! Mulțumim domnului Solojan și acum din partea Comisiei Europene, vă rog. Thank you very much, Chair, for giving me the, uh, the floor. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Uh, și vreau să mulțumesc uh, raportoarei și în special comisiei dumneavoastră pentru acest raport uh, foarte interesant pe o serie întreagă de teme. În general, salutăm interesul de care dă dovadă Parlamentul European în acest domeniu. Știți că rezoluția Parlamentului din aprilie a avut o influență importantă asupra comunicării prezentate de Comisie în iunie, cât și asupra planului nostru de acțiune pe care l-am prezentat în decembrie și în care am încercat să preluăm multe dintre chestiunile menționate în rezoluția Parlamentului European. Cred că există două motoare, să spunem, importante pentru ceea ce facem aici. Uh, unul primul se leagă de asigurarea acestor venituri uh, din taxe și impozite pentru statele membre și apoi acela de a promova uh, un regim fiscal echitabil. O chestiune care a fost menționată și aici. Și de mai multă lume, ceea ce, așa cum ziceam, e un lucru foarte important pentru activitatea noastră în acest domeniu. La comisie, comisia a prezentat în decembrie, așadar, un pachet destul de ambițios E vorba de un număr de 34 de măsuri care vor, ne vor permite să progresăm în anii următori și pe care le lansăm, în special pe baza celor două recomandări care au fost adoptate în același timp ca și planul de acțiune. Cea recomandarea privind planificarea fiscală agresivă și cea privind paradisurile fiscale și care merg în general în aceeași direcție cu multe dintre ideile exprimate astăzi aici. Prin urmare, așteptăm și ne bucurăm uh, de sprijinul Parlamentului pentru aceste uh, inițiative. Cred că cu sprijinul dumneavoastră vom reuși să fim într-o poziție mult mai puternică și să convingem statele membre să ia măsuri mai solide pe aceste teme de interes comun. Mulțumesc! Mulțumim Comisiei și acum dăm din nou cuvântul raportoarei, doamna Gleva. Mulțumesc. Am decis să, concluzionez în limba mea maternă ca să puteți auzi ce frumos sună și limba mea. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor care au participat la discuția noastră de astăzi. Le mulțumesc pentru comentarii și propuneri. Tema asta nu e nouă deloc. Uh, vorbim la Parlamentul European despre aceste teme de oarece vreme, în special în comisia noastră. Și uh, știți cu toții uh, când, cum ne străduim să respectăm volumul și limita rapoartelor, să concentrăm cât mai mult informațiile și apoi să modificăm în conformitate cu amendamentele care se propun. Prin urmare, aștept cu mare interes uh, să văd amendamentele dumneavoastră. Cred că împreună vom reuși să producem un raport de care Parlamentul să fie mândru uh, pe care să-l ofere cu mândrie, ca să spunem, uh, șefilor statelor noastre cât și să-l uh, aibă pe masa discuțiilor uh, la nivel internațional, de exemplu în uh, G20, dar care până la urmă nu rămân decât vorbe goale dacă nu sunt transpuse în practică. Prin urmare, raportul va avea consecințe și evident și asupra ceea ce se va întâmpla la Consiliu. Comisia DV pregătește și ea o, un document pe această temă, uh, pe cealaltă temă, pe, așa că am decis să separăm puțin uh, lucrările noastre. Acum, sigur că aici avem până la urmă un, uh, să zic, un context. Am vrut doar să vă arăt cam câți bani se pierd uh, datorită evaziunii și fraudei fiscale. Este uh, o estimare sau poate chiar o ghiceală, ca să zic așa. Uh, și, cum ziceam, uh, cam asta e cu cifrele. Acum, am un, uh, un subiect, să zic, uh, care mă frământă foarte tare. Această definiție. Cred că ar trebui să definim uh, paradisurile fiscale într-un mod coordonat. Lucruri pe care nu am reușit să-l facem până acum. Și dacă reușim, dacă reușim să producem o definiție în Comisia Econ, eu aș fi foarte, foarte încântată în toate uh, Discuțiile pe care le-am avut, mi s-a spus, nu, nu, nu aborda problema asta pentru că este mult prea dificilă. Dar m-am hotărât să o abordez. Deci frauda, uh, frauda fiscală uh, și toate celelalte, toate aceste chestiuni trebuie abordate în încercarea de a găsi o soluție și asta pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri, așa întreprinderilor corect, cei care sunt corecți și care își plătesc uh, taxele și impozitele. Trebuie să avem un sistem echitabil. Cu toți a spus treaba asta și cred că voi reuși să îmbunătățesc raportul pe baza amendamentelor dumneavoastră și voi reuși să îl uh, fac mai concret. Avem uh, o serie de propuneri concrete pe care le-am inclus în text, dar cred că avem timp suficient pentru a îmbunătăți raportul în lunile următoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și sper că vom reuși să conlucrăm. Uh, vă reamintesc că termenul pentru amendamente e 26 uh, februarie. Se vor discuta pe 20 martie în comisie, votul în comisie pe 24 aprilie, votul în plenară Uh, în mai, în sesiunea din mai. Și cu asta trecem la următorul punct de pe, punct, de pe ordinea noastră de zi. Uh, este vorba de punctul 15, problemele constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri în Uniunea Europeană. Și raportoarea este doamna Silvie Gula. Mulțumesc, Pablo. E bine, vă invit să facem puțin arheologie pentru că textul ăsta, textul raportului fusese validat, fus, a fost lansat și validat uh, de multă vreme, peste un an, cred. Într-un uh, moment în care nu aveam uh, raportul Tyson, nu uh, început exercițiul domnului Rampăi, deci uh, așa un text care rămăsese undeva pe, pe drum și cred că este normal ca comisia noastră să se pronunțe. Cu atât mai mult cu cât e o chestiune foarte, foarte importantă și care are legătură cu comisia noastră, pentru că este vorba de diferențierea diverselor niveluri în ceea ce privește felul în care este abordată zona euro. Lucru foarte important. E, am încercat așadar să abordez această chestiune în felul următor. În primul rând, să apăr competențele Comisiei ECON în ceea ce privește lucrările noastre și apoi, sigur, să nu uh, uh, încălcăm competențele Comisiei AFCO și mai ales atunci când avem un document foarte mic. E bine, dacă nu vrem să ne lansăm în controverse care ne vor împărți în tabere opuse și mai departe, pentru că eu uh, și eu nu sunt Uh, pentru vreo divizare în cadrul Uniunii Europene, dar aș vrea să luăm toate uh, măsurile pentru statele membre din zona euro și cei care vor adera, nu? deci care sunt într-o situație tranzitorie, ca să spunem așa, dar care s-au angajat față de parteneri să uh, alăture uh, zonei euro, deci să lucrăm cu toții cât mai bine uh, și noi, în cadrul Parlamentului, să aducem acea responsabilitate de care este, care este absolut necesară. De aceea, cred că trebuie să pornim de la situația de fapt și să arătăm că ne bucurăm foarte mult că statele membre și-au au luat măsuri de consolidare a monedei euro, că au creat mecanismul de solidaritate, care nu era. Ne dăm seama foarte bine că Troica uh, uh, în, unele, în unele locuri uh, uh mai se respectă propunerile care s-au făcut și domnul Pompeu a făcut propuneri privind con, uh, punerea în contract, uh, uh în termeni contractuale, a angajamentelor luate de anumite țări și așa mai departe. Prin urmare, Asta este raportul pe care vi-l propun. Sunt într totul deschisă amendamentelor care pot să îmbunătățească textul, dar ideea este să transmitem foarte clar acest mesaj Comisiei AFCO, cum că o serie întreagă de lucruri au apărut deja în domeniul econ, în special legate de euro, și care ne fac să eh, reflectăm împreună în continuare uh, și fără să uh, minimalizăm uh, cu nimic uh, această temă și fără a neglija tot ceea ce au făcut statele în ultima perioadă. La punctul 8 mi-am permis să reamintesc că euro este moneda Uniunii Europene și nu doar a unui număr de state și că tot ce s-a făcut uh, Eh, protocolul tratatului arată foarte clar că este vorba de o situație provizorie pentru că la un moment dat toată lumea eh, trebuie să adopte euro. Dacă nu se întâmplă așa, atunci va trebui să reflectăm și mai adânc cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc, eh, Silvi, și acum Domnul Gozes, vă rog. Archéologie, pentru că noi ça nous avait même échappé qu'il y avait ce rapport. Euh... Da, eh, a zis bine că faceți arheologie, pentru că, într-adevăr, unele lucruri ne-au scăpat, le-am uitat. Trebuie să ne gândim în urmă, să ne reamintim. Și dacă e vorba să se numească un raportor din umbră, mă ofer eu. Nu e prima dată. Dar, de fapt, ceea ce vreau să spun, că, în ceea ce privește abordarea, suntem de acord am uh, un mic comentariu la punctul 5, pentru că în franceză se spune proiectul uh, detaliat, în engleză se spune mai degrabă blueprint uh, și cred că termenul uh, în engleză e mai bun. E bine, sigur că salutăm eforturile pe care le face Comisia, uh, dar acest blueprint încă nu a fost uh, discutat Uh, și de aceea nu știm dacă putem să fim întru totul de acord cu tot ce uh, se spune în acel blueprint. Deci ăsta este micul meu comentariu, mica mea rezervă. În rest, sunt de acord cu toate punctele pe care le-ai uh, amintit, în special faptul că moneda euro este moneda întregii Uniuni Europene și dacă cumva cineva la un moment dat uh, nu dorește să adere la euro, atunci trebuie să regândim lucrurile. Cred că această monedă, totuși, este menită să devină moneda noastră a tuturor. Și dacă cineva nu mai gândește așa, atunci trebuie să suporte consecințele instituționale. Mulțumesc! Merci beaucoup, Vă mulțumim, domnule Goses. Acum, domnul Cutaș. Uh, thank you, Chairman. First of all... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut. Vreau însă să menționez că există reforme care trebuie să fie puse în aplicare pentru a permite uh, o eficiență sporită la nivelul guvernanței Uniunii Europene în ceea ce privește uh, activitățile economice, monetare și fiscale ale Uniunii Europene și controlul acestora. Uh, Vreau să menționăm aici neapărat necesitatea creierii unei trezorerii europene. Mi se pare un aspect foarte, foarte important. În ceea ce privește aliniatul 5, care se referă la răspunderea pe care zona euro trebuie să o aibă vis-a-vis -vis de Parlamentul European sau puterea de control a Parlamentului European a acestei uh, zone, e bine, acest aspect mi se pare absolut esențial pentru că moneda unică este practic o monedă a întregii Uniunii Europene. Prin urmare, Parlamentul European trebuie să controleze, să aibă posibilitatea de a controla toate deciziile luate la nivelul uh, zonei euro. La AFCO se spune că pachetul celor șase măsuri și validitatea acestuia nu a fost niciodată contestată, chiar dacă și a, că a fost, uh, aceste acte legislative au fost uh, votate de absolut toate statele membre, indiferent dacă au sau nu au introdus încă moneda unică. Ei bine, Ah. Pare că de aici uh, se, se, aici se uită practic uh, importanța Parlamentului European. La fel și articolele 10, 14. Să nu uităm că Parlamentul European este practic uh, singura, singurul organism european ales democratic și reprezintă absolut toată, toată Uniunea Europeană. Prin urmare, cei al cezarului trebuie să fie oferit cezarul. În numele versurilor, domnul Eichhout. Vă mulțumesc. Eu prezint aici opinia colegului meu, care, din păcate, a trebuit să, să plece la o altă comisie pentru a vota. Baza acestui raport este una bună. Îi mulțumim raportoarei pentru uh, ceea ce ne-a oferit. Noi, versii, nu putem decât să cerem o întărire a raportului pe aici, pe colo. Bineînțeles, doamna raportor a spus că au existat uh, constrângeri pe care le a, trebuit să le respecte, dar noi o vom ajuta să, des, să depășească aceste constrângeri într-o manieră mai eficientă. În ceea ce privește zona euro, noi accentuăm faptul că avem nevoie de metoda comunitară care să guverneze activitățile zonei euro. În ceea ce privește Uniunea Bancară, din nou, noi dorim ca uh, acel mecanism unic de supraveghere, respectiv uh, mecanismul de garantare a depozitelor, trebuie să devină o parte integrantă a Uniunii Bancare. Acum, în ceea ce privește contractele bilaterale care au fost menționate în Consiliu și vor fi din nou discutate în Consiliu în luna iunie, noi, dintr-o perspectivă parlamentară, accentuăm faptul că aceste contracte bilaterale trebuie să garanteze responsabilitatea atât a nivelului european cât și a nivelelor naționale. Și cred că acest lucru trebuie să fie subliniat mai abitir în acest raport. În ceea ce privește resursele proprii, noi vrem să adăugăm faptul că dezbaterea pe această temă la nivel european ar trebui să se îmbogățească și cu alte aspecte. Deci astea sunt câteva dintre lucrurile pe care am vrea să le adăugăm acestui raport. Uh, mulțumim foarte mult, sunt absolut convins că al meu coleg va co- colabora strâns cu, cu doamna raportor. Mulțumim. Urmează acum uh, domnul Epping în numele ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am trei comentarii. La aliniatul 2 Doamna Gular sugerează că pachetul de șase măsuri legislative afectează doar uh, zona euro. Bine, asta este o greșeală, pentru că aceste acte legislative uh, vizează toate statele membre ale Uniunii Europene, chiar dacă conțin anumite prevederi care vizează doar uh, statele din zona euro. Deci vreau să clarificăm aici situația. Uh, Uh, pachetul celor două acte legislative însă visează exclusiv zona e, uh, euro. Grupul do- doamnei Gular este tocmai cel care uh, blochează adoptarea acestor legi. Cel puțin a făcut-o până acum. Mai apoi, în aliniatul 5 al acestui aviz, doamna Gular cere noi propuneri legislative. Doamna raportor cere punerea în aplicare a blueprintului Comisiei Europene. În aliniatul 7 se spune că zona euro are nevoie de un buget separat. Eu am mai spus și în trecut că zona euro nu trebuie să, să se transformă într-o economie uh, Uh, de, transfer, uh, de, de, de transfer, nu trebuie să devină o economie închisă nici pe departe, trebuie să beneficieze de pe urma schimbului și tocmai de aceea mutualizarea este absolut import, esențială aici. Mai apoi, mai există un paragraf în care doamna uh, Gular cere crearea unui parlament pentru zona euro. Deci să înțeleg că vrea o subcameră a parlamentară formată din reprezentanți ai uh, statelor membre ale zonei euro și a uh, reprezentanței statelor care doresc să adere la această zonă. Ce înțeleg eu de aici? Să înțeleg că doamna Gular își, își dorește crearea eventuală a unui parlament pentru zona, pentru uh, spațiul Schengen sau vom crea un, o nouă cameră parlamentară pentru absolut toate domeniile discutate, precum un parlament al uh, taxei pe tranzacția financiară? Cum ar putea funcționa o, o asemenea măsură noastră? De asemenea, cereți uh, ca parlamentele acestea să nu. Uh, să nu uh, cuprindă reprezentanți ai uh, Regatului Unit. Eu, în calitate de belgian, nu pot decât să mă opun acestei uh, Uh, propuneri. Mulțumim. Mulțumim, domnule Epping. Domnul Clute, văd că nu este în sală, nici altcineva din partea GUE. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Tremosa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau decât să spun că această dezbatere mă interesează tare, tare mult. Săptămâna trecut uh, am citit în The Economist un articol în care doamna Gulard era citată. Doamna Gulard spunea că Parlamentul European trebuie să înțeleagă că acum se află la un uh, moment, într-un moment crucial. De fapt, toate instituțiile europene se află într-un moment uh, crucial. Trebuie să decidem dacă dorim într-adevăr sau nu o uniune monetară și fiscală în adevăratul sens al cuvântului. E bine, această decizie va fi luată cândva în viitor și iată că raportul acesta este o parte componentă a acestei dezbateri care se poartă deja și care se va purta și în continuare. În momentul în care vorbim despre eficiență democratică, despre responsabilitate, trebuie să înțelegem că uh, Uh, există în continuare state membre ale Uniunii Europene care nu uh, sunt neapărat strălucite la capitel, capitolele acestea. Prin urmare, poate că uh, ar trebui să cerem într-o manieră cât se poate de clară o uh, îmbunătățirea sistemelor fiscale din anumite state membre, precum Spania. De ce? Pentru că dacă ne uităm la evoluția economică, economiei europene în ultimii cinci ani, ne-am, ne-am dat seama că au existat state care au rezistat acestei crize pentru că au putut oferi soluții cât se poate de rapide. Ei bine, aceste state sunt uh, economiile mici din nordul Europei. Germania care este o excepție, funcționează de fapt ca, o, ca un stat nordic, pentru că uh, este uh, formată din 17 landuri care au propriile lor pro, uh, prerogative în ceea ce privește uh, Uh, gestionarea infrastructurilor, în ceea ce privește gestionarea sistemelor uh, fiscale, etc. Deci ne dăm seama că eficiența are de-a face cu dimensiunea. Prin urmare, cea mai bună soluție europeană la criză este clar cea oferită de statele federale, respectiv statele din Nord. De ce avem uh, probleme în Franța, poate în Irlanda, în Spania, în uh, Portugalia sau alte state? Pentru că aceste state au o singură autoritate fiscală și au o gestionare, o gestiune centralizată a infrastructurilor și a tuturor celorlaltor resurse. Prin urmare, dacă Parlamentul European cere eficiență, responsabilitate democratică, întărirea stabilității, atunci e clar că Parlamentul European cere statelor membre să-și facă temele. Nu putem dezbate de uh, problema resurselor proprii ale Uniunii Europene fără a ne gândi înainte de asta la ce am putea îmbunătăți la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumim! Nu avem nevoie doar de sisteme politice bune, ci avem nevoie și de guverne bune. Urmează acum doamna Gular. Merci, Pablo. Hello. Mulțumesc, Pablo. Vă mulțumesc tuturor. Mă bucur foarte mult uh, că Jean-Paul și uh, alții sunt gata să mă ajute. Uh, și dacă doriți să măriți textul, să știți că sunt foarte este constrânsă de numărul de caractere. Domnului eh, Epping vreau să răspund eh, că mm, am eh, încercat să spunem că o, o parte a efectelor de, de redresarea efectelor crizei nu vizează decât unele state membre și răspund domnului Cutaș spunând că noi nu vrem să creăm un nou parlament uh, ci din potrivă dorim să avem mai multă flexibilitate la nivelul Parlamentului existent pentru a putea lua unele hotărâri într-o formă care să nu excludă pe nimeni și care să permită tuturor uh, colegilor care nu fac parte din zona euro să fie observatori și, și în momentul în care uh, o, o țară schimbă statutul să se schimbe și lucrurile. Eu cred că dacă, și aici încerc să vă conving pe dumneavoastră, că dacă Parlamentul nu reușește să țină cont de această solicitare foarte puternică care există din partea uh, cetățenilor de a simplifica lucrurile, de uh, a-și da seama că uh, că participă la nivel decizionar cei care au hotărât că vor să facă parte dintr-o anumită structură și nu, nu obligăm pe nimeni în acest sens și este mai bine să facem acest lucru la nivelul Parlamentului European. Dacă Parlamentul European nu-și dă seama că trebuie să dea dovadă de această flexibilitate, atunci s-ar putea să se creeze structuri care scapă de sub controlul comunitar. Uh, așa cum s-a întâmplat și cu tratatul bugetar, uh, multiplicarea instrumentelor și a structurilor aferente creează, creează astfel de structuri care sunt uh, în exterior, mult mai grav, fiindcă aici avem uh, avem uh, posibilitatea de a da acestei soluții un caracter tranzitoriu și de a putea modifica. Dar mai avem timp pentru discuții. Vom, uh, vom avea o reuniune. Știu cine se ocupă de acest subiect. Eu sunt uh, deschisă oricăror modificări ce se doresc să fie aduse, dar trebuie să ținem cont uh, nu numai ce a fost, aveți dreptate, nu numai ce a fost până acum ortodoxia tratatelor și a acestui Parlament European, ci trebuie să răspundem așteptărilor legitime ale cetățenilor, dacă le ignorăm pe acestea, atunci uh, la nivel interguvernamental vor fi avute în discuție aceste aspecte și noi nu vom avea nimic de câștigat. Mulțumesc, mulțumesc Silvi. Încheiem dezbaterea aici. Uh, pe 19 februarie va avea loc consolidarea raportului. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 25 februarie, considerarea amendamentelor va avea loc la comisie pe 11 martie, iar uh, votul la Econ va avea loc pe 21 martie. La comisia responsabilă de fond, la AFCO, votul va avea loc pe 23 martie, nu s-a confirmat încă care va fi uh, sesiunea plenară unde se va vota acest raport. La diverse nu avem nimic. Vă reamintesc că următoarea reuniune va avea loc uh, luna viitoare, pe 25 februarie, la ora, uh, de la ora 15 la 18.30 și marți 26 februarie de la 9 la 12 și jumătate. Vă mulțumesc, la revedere! You wanted me to say something?